mai departe la următorul punct pe ordinea de zi cazul lui eelj care este acuzat de crime de război și dau cuvântul domnului corrao ignacio pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte il leader serbo vojislav șešelj liderul ultranaționalist vojislav eelj ultranaționalistul sârb Voslav Șeșeli, care este judecat pentru crime de război la Haga și care a fost eliberat din motive de sănătate, s-a întors la Belgrad și a fost așteptat la aeroport de mulți suporteri și membri ai familiei sau scandalul zingi împotriva guvernului și așa mai departe. Șeșeli este acuzat de crime împotriva croaților și musulmanilor în timpul războiului civil din fosta Iugoslavie. Când s-a întors în Serbia, nu s-a vorbit niciun fel de crimele pe care le-a comis. Mass media sârbă a pus sub semnul întrebării legitimitatea curții de la Haga și dacă ar avea dreptul să-l uh, judece pe Șeșeli și dacă drepturile acestea sunt respectate. Mai mult, Șeșeli se vedea că poate să meargă foarte bine fără să aibă nevoie de ajutor de la nimeni, ba chiar s-a apucat să țină discursuri politice. Uniunea Europeană nu poate să stea inactivă când se întâmplă aceste lucruri Vrem să ne asigurăm că justiția se mișcă mai repede în astfel de cazuri pentru că uh, e ilegitimă. Uh, pentru un minut. Hvala lijepa u potpunosti podržavam. Mulțumesc foarte mult. Eu voi susține această rezoluție, abordare critică, nu doar vis-a-vis -vis de Șeșeli, ci uh, împotriva tuturor celor care uh, i-au creat posibilități să își continue aceste discursuri care incitau la ură uh, acest uh, mediu nu ar fi fost posibil dacă autoritățile sârbe nu ar fi condamnat imediat cele șase declarații făcute de Șeșeli. Eu uh, știu că uh, are încă mulți asociați care îl susțin, dar eu cred că liderii politici din uh, Serbia ar trebui uh, să îl aresteze și să îl condamne, să facă pași în, spre apropierea de Europa. Mie mi se pare că uh, instanțele nu și-au asumat rolul istoric în clipa de față vis-a-vis de acest caz. Să ia cuvântul pentru un minut. Poštovani gospodine potpredsjedniče, prekjuer je sveti otac upravo iz ovog parlamenta Domnule președinte, alaltăieri uh, papa s-a adresat acestui parlament și a transmis un mesaj de speranță oamenilor din Balcani și a exprimat dorința pentru pace într-o lume devastată de război. Uh, însă Șeșeli uh, incită la război Chiar dacă uh, Tribunalul uh, Internațional pentru Fosta Iugoslavie cunoștea uh, faptele sale, um, credibilitatea instituției a fost erodată. Mă aștept ca instituțiile din Serbia să acționeze în mod responsabil, așa cum se așteaptă de la o țară candidată, în conformitate cu uh, valorile Uniunii Europene, drepturile omului, diversitate, bune relații de vecinătate în regiune. Toate acestea prezintă o importanță capitală. Susțin uh, partidele politice și organizațiile societății civile din Serbia în eforturile lor de a obține o pace de durată în regiune și cooperare constructivă. Uh, și sunt sigură că în drumul spre Uniunea Europeană Serbia va îndeplini cerințele din această rezoluție. Noi Weidenholzer pentru un minut. Uh, micro, please. Microfonul, vă rog. Uh, sorry. Uh, wie ein dunkler Schatten este un fel de umbră neagră a trecutului care planează încă asupra fostei Iugoslavii. Nu te poți uh, feri de această umbră neagră și uh, impactul uh, nu poate fi uitat. Trebuie uh, analizat trecutul, să constați cine uh, este vinovat. Pentru asta este nevoie de instanțe obiective și de timp. Uh, instanța uh, uh, l-a pus în libertate din motive umanitare pe uh, Seșeli. Dar nu trebuie să tragem concluzii că acest model trebuie aplicat tuturor pentru că în felul acesta umbra trecutului uh, nu va putea să fie alungată din această regiune. Trebuie să fie respectate principiile statului de drept și trebuie colaborat cu instanțele. Guvernul uh, sârb uh, și-a luat angajamente în acest sens și cred că acest caz nu trebuie să fie luat ca exemplu că nu funcționează lucrurile. Nu, Iojo Radoș să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. În această rezoluție trebuie să exprimăm foarte clar că decizia luată de Curtea de la Haga, de Tribunalul Penal de la Haga de a-l elibera pe Șeșeli a fost o greșeală și trebuie de asemenea să condamnăm atacurile împotriva țărilor vecine, Croația și Bosnia-Herzegovina, pe care acestea le-a proferat Bun, uh, Șeșeli e bolnav, unii spun că e nebun, este un uh, criminal de război, nu putem să facem nimic să-i schimbăm uh, apucăturile și oricum curtea de la Haga se apropie de mandatul, de finalul mandatului său și nu a fost creată de Uniunea Europeană. Serbia este subiectul rezoluției pentru că soarta altor țări din Balcanii de vest depinde într-o mare măsură de Serbia și aceasta poate avea un efect uh, final, un rezultat final pozitiv sau negativ. Dar ce este important ca Serbia să condamne discursul încărcat de ură a lui Șeșeli și atacurile împotriva celorlalte țări și să insiste pe întărirea legilor care interzic uh, discursul de ură. Cuvântul pentru un minut. Nul n'est besoin de faire la liste nu mai trebuie să facem uh, lista crimelor de care este acuzat uh, Șeșeli. Slobodan Milosevic uh, considera că este o personalitate. El se consideră moștenitorul cetnicilor a compărut în fața tribunalului de la Haga și nu a fost condamnată decât la 15 luni uh, de închisoare fermă și nu a fost uh, uh, judecat pe acuzațiile esențiale. Uh, și imediat ce s-a întors în țară și a fost eliberat și a reluat discursurile de ură. Însă nu mai putem să acceptăm asta. Victimele sale au dreptul la justiție și acest călău uh, trebuie să fie uh, condamnat, pentru că Serbia are nevoie de acest proces de reconciliere. Totuși, uh, există mijloace de a-și face publicitate și cred că fără un acord uh, pe uh, fond uh, nu vom fi productivi, din potrivă. De aceea fac un apel la o mai bună alegere a urgențelor, astfel încât să servească apărării drepturilor omului peste tot în lume. Plenković să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte această rezoluție condamnă ferm uh, Uh, modul în care Tribunalul Penal Internațional privind fosta Iugoslavie a procedat în cazul Șeșeli. Eu cred că ar trebui reexaminate condițiile care au dus la concluzia că uh, trebuie să fie pus în libertate. Condamnăm și uh, declarațiile lui Șeșeli privind uh, eliberarea Vucovarului, pentru că um, uh, victimele uh, au fost uh, terorizate prin aceste declarații. Deci această rezoluție este un mesaj clar către autoritățile din Serbia uh, care nu au uh, răspuns politic și critic în modul adecvat. Îndemnăm autoritățile să analizeze dacă Șeșelinu a violat legea sârbă privind drepturile minorităților pentru că asta ar însemna abia că Serbia acceptă valorile europene. Trebuie să-l condamne pe Șeșeli. Care este problema uh, premierului Nicolici și președintelui Dacici? De ce TAC se tem de Șeșeli? Pentru că uh, dacă rămân uh, tăcuți, va trebui să ne întrebăm ce credeți despre această problemă. Trebuie să acționați. Can Edward să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înțeleg complet uh, răul retoricii de război și discursul de ură față de țările uh, vecine din uh, Balcanii de Vest. Prin urmare, întotdeauna mă voi lupta pentru pace și reconciliere. Aparițiile publice ale lui Șeșeli merg împotriva acestor principii. Reacția noastră, totuși, n-ar trebui să creeze și mai multă tensiune. În special, n-ar trebui uh, să-i dăm acestui uh, criminal de război acuzat mai mult atenție decât merită. Cred că este o greșeală faptul că declarațiile lui radicale au primit atâta publicitate din partea unor mass media și politicieni. Uh, Sper că nu vor fi folosite ca un instrument de tensiuni politice suplimentare în uh, regiune. De asemenea, sunt convins că această rezoluție nu este un locul cel mai potrivit să dăm instrucțiuni Tribunalului de la Haga, pentru că acesta este o instituție internațională independentă creată de Națiunile Unite cu un mandat foarte clar. Din aceste motive, ezitez, ezit să susțin această rezoluție. Vă mulțumesc. rog pe domnul Tonino Pițula să ia cuvântul pentru un minut izvanredna situacija se događa. Imamo izvanrednu... Aceasta este o situație de urgență și acum uh, avem această rezoluție de urgență care ne arată că poate evenimentele din Balcani au luat o întorsătură proastă. Din păcate, pacea și stabilitatea nu sunt garantate în Balcani și de aceea eliberarea criminalului de război Șeșeli uh, este o problemă foarte importantă. Balcanii au fost devastați de război și de distrugere ca urmare a unui proiect uh, pe care l-a pus în aplicare Șeșeli. Șeșeli nu și-a schimbat uh, metodele și acum uh, traumatizează din nou victimele, iar cuvintele lui ne duc înapoi în timp la începutul anilor 90 și cred că Serbia trebuie să verifice dacă Șeșeli uh, încalcă legile naționale și internaționale, iar noi trebuie să oferim sprijin democratic forțelor din Serbia pentru a combate această problemă care ne-a costat atât de mult în această regiune. Acest Parlament uh, i-a decernat premiul doctorului Mudveghe și trebuie să facem acum același lucru, să luptăm pentru aceleași valori și pe continentul nostru. Domnul Angel Jambalski, stimați colegi, eu uh, sunt absolut de acord cu poziția care este exprimată în această rezoluție. Uh, numele domnului Șeșeli este simbolul crimelor de război, simbolul uh, distrugerilor pe care războiul civil uh, le-a creat uh, pe parcursul a 10 ani, este simbolul războiului civil care a distrus viața a sute de familii, a distrus gospodăria, a distrus infrastructura, a distrus relațiile dintre statele Balcanilor. Deci, uh, uh, milioane de oameni uh, au trebuit să-și părăsească locuințele în timpul războiului din Serbia. Eu cred că trebuie analizate faptele lui Șeșei. Nu putem doar să stăm cu brațele încrucișate. Trebuie ca toți criminalii de război. Hvala, gospod predsjednik microfonul. šešelj je na prostorih bivše jugoslavije metafora za. šešelj în uh, fosta Iugoslavie este un simbol al uh, criminalității și al tragediilor din războiul în fosta Iugoslavie. Prin faptele sale, practic a semnat uh, toate crimele din Vukovar. Șeșeli uh, uh, își are locul în istorie alături de fasciști și de naziști. Nu uh, merită să uh, se bucure de vreo apreciere publică, pentru că nu face decât să uh, fluture ideile învechite. Eu nu vreau să critic uh, instanța Tribunalului Penal uh, de la Haga pentru fosta Iugoslavie, dar această decizie de a-l pune în libertate este greșită iar uh, guvernul sârb uh, s-a distanțat. Eu fac apel la guvernul sârb. Uh, Igor, pentru un minut. Gospod domnule președinte. Am semnat această rezoluție. De ce am făcut-o? nu pentru că uh, vreau să mă implic în responsabilitatea justiției. Uh, definitiv, tribunalul de la Haga uh, are dreptul să se pronunțe. Dar uh, nici nu vreau să dau lecții guvernului sârb. Dar Serbia uh, s-a transformat, este alt stat acum decât uh, în anii în care Șeșeli se simțea uh, puternic. Sentința încă nu a fost pronunțată, dar Șeșeli nu are dreptul să incite la ură care să creeze noi tensiuni în zonă, iar asemenea uh, discursuri trebuie să fie condamnate. Cred că um, uh, trebuie să-i sprijinim pe sârbi să ia deciziile democratice. Epitideios să ia cuvântul pentru un minut. Se λίγη ora. Domnule președinte, în curând uh, va trebui să votăm prin soarta lui dr. Șeșeli, un om care a petrecut mulți ani în închisoare nu pentru ce a făcut, ci pentru ce a spus, pentru opiniile sale. Vă imaginați, colegi, dacă, dragi colegi, dacă propriul nostru lider de partid ar fi pus la închisoare fără să fi comis nicio crimă, ați spune că asta nu e democratic și totuși Uh, pentru noi, naționaliștii greci, asta s-a întâmplat. Uh, de 14 luni, liderul nostru, șase uh, euro, mem- membri ai Parlamentului, de asemenea, au fost puși la închisoare nu pentru că au făcut ceva rău, ci pentru că oponenților politici au rămas fără argumente. Pur și simplu acest, aceasta este justiție arbitrară la cererea politicienilor și în democrații când asta se întâmplă, uh, se pot produce încălcări ale drepturilor omului care sunt mai rele decât uh, în autocrații și în regimuri uh, autocratice pe care bine că le condamnăm. Ster pentru un minut. Mr. President, ladies and gentlemen, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, principalul mesaj al rezoluției noastre este să condamnăm cu vehemență discursurile uh, de incitare la ură ale domnului Șeșelici. Această încurajare a revendicărilor teritoriale nu își găsește deloc locul într-o Europa a secolului 21. Încurajăm toate autoritățile din Serbia, guvernul și opoziția, partidele politice, uh, organizațiile neguvernamentale și toate persoanele individuale să lupte împotriva discursului care incită la ură. Aș vrea să subliniez faptul că uh, Parlamentul European este alături de Serbia în drumul său european. Serbia, Serbia a declarat că aderarea la UE este obiectivul său strategic cheie și nu putem decât să recunoaștem progresele înregistrate de această țară înspre atingerea acestui obiectiv. Serbia face parte din familia europeană și are capacitatea și abilitatea de a se apropia de un Uniunea Europeană în viitorul apropiat și de aceea trebuie să îi susținem pe partenerii noștri în eforturile lor. De asemenea, acesta trebuie să fie mesajul dezbaterii de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Vreau să-i anunț pe colegi, întrucât suntem în întârziere, mai avem de dezbătut un punct după la acesta, că nu putem să acceptăm blue cards și îi rog să înțeleagă acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Îl rog pe domnul Iașdovski să ia cuvântul pentru un minut zbrodni szeszela jest czymś oczywistym wymogiem. Trebuie să se facă dreptate. Este un apel adresat și Curții Penale de la Haga ca aceste crime de război să fie judecate și pedepsite. Este vorba despre incitare la ură aici, dar trebuie să ne gândim la toate crimele de război uh, care au fost comise și care multe uh, s-au uh, bazat pe un regim comunist. Unele dintre ele și au existat și în Polonia și nu au fost judecate. Noi trebuie să îl condamnăm pe domnul Șeșli pentru crimele sale, dar asta nu poate până la urmă să închidă poarta în fața națiunii uh, Um, sârbe să se apropie de Uniunea Europeană. Trebuie să acționăm pe ambele fronturi. Domnul Ivan, un minut. u tome što je haški sud koji je Tribunalul uh, de la Haga a fost uh, constituit pentru a-i condamna pe criminalii de război din fosta Iugoslavie și a luat o decizie care uh, condamnă ura în uh, zona fostei Iugoslavii. Bineînțeles că nu putem să discutăm noi uh, decizia curții, însă trebuie să spunem clar că această decizie nu va contribui la pace și stabilitate în regiune în uh, acest Parlament. Uh, condamnarea lui Șeșeli uh, este foarte clară și răsunătoare. Aș vrea să subliniez faptul că incitarea la ură și la conflicte din partea lui Șeșeli nu este susținută de Serbia, ci a fost uh, ignorată. Serbia vrea să adere la Uniunea Europeană

domnule președinte stimați colegi prezint acest punct în numele înaltei reprezentante și vicepreședinte federica mogherini și constat că mai mulți deputați au solicitat o dezbatere de urgență privind hotărârea Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de asemenea, constat că Parlamentul European a adoptat o rezoluție foarte importantă astăzi. După cum bine știți, tribunalul a luat această decizie bine într-un mod bine fondat. Noi nu avem alte opinii cu privire la această decizie. Tribunalul este o uh, instanță internațională creată de ONU ca reacție uh, Uh, la uh, necesitatea de a se stabili responsabilitatea individuală pentru crimele de război din fosta Iugoslavie. Uniunea Europeană respectă hotărârea acestei instanțe. În ceea ce îl privește pe Seseli, declarațiile sale țin de o epocă mult apusă. Constatăm că cauza deschisă împotriva lui este încă pe rol și că va trebui să facă apel uh, la tribunal dacă se va accepta acest lucru, e foarte important. În ceea ce privește Serbia, salutăm statele care au angajamentul de a lucra uh, către un viitor european, către cooperare regională și reconciliere. Și cooperarea Serbiei este un element foarte important. Mulțumesc!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 în ceea ce privește respectarea timpului și vă anunț de pe acum că voi fi nevoit să întrerup